și nu a făcut tot posibilul pentru a menține idealurile sale, și anume pacea, democrația și solidaritatea. Vă mulțumesc încă o dată, domnule președinte. Ja, herzlichen Dank. Mulțumim și noi, domnul președinte al Comisiei Barroso. Acum dau cuvântul domnului Ribero Castro. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să